Comunico di aver ricevuto dal gruppo. Am primit din partea uh, GUE o solicitare de nominalizare a domnului Nicola Gulianici ca membru al Comisiei pentru Afaceri Externe. Există observații? Dacă nu, se aprobă această nominalizare. Bun. Primul dosar